Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Haideți să reluăm lucrările. În această după masă avem programată o audiere. Tema este includerea dispozițiilor sociale și de mediu în acordurile comerciale bilaterale. Mi se pare că tema este oportună pentru că la sfârșitul acestei legislaturi e bine să discutăm și despre aceste lucruri. Știți că am început să prevedem un capitol cu privire la dezvoltarea sustenabilă în toate acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Primul astfel de acord a fost cu CariForum, unde avem uh, norme explicite privind uh, standardele de muncă și de mediu. Acesta a fost primul acord în care ambele domenii, cel social și cel de mediu, au fost incluse amândouă în capitolul referitor la dezvoltarea durabilă. Acum am reușit să transformăm aceste dispoziții într-o politică consacrată a Uniunii Europene. Cu Columbia și Peru, cu America Centrală, avem prevăzute astfel de capitole și sperăm că ele vor fi preluate în toate acordurile viitoare. E un progres major. Însă, față de Statele Unite, suntem oarecum, oarecum în întârziere. mecanismele noastre de punere în aplicare sunt comparativ slăbuțe. Dacă ne gândim la Corea sau la Columbia, Peru, ce avem acolo? Avem un grup de experți care poate evalua situația, care poate constata o încălcare a angajamentelor sociale sau a standardelor de mediu iar grupul de experți poate să dea o recomandare. Dar aceasta nu este o decizie obligatorie. Iar uh, părțile sunt uh, ținute să vină cu o foaie de parcurs. Dar ce se întâmplă dacă ele refuză să facă acest lucru, dacă nu se dă curs recomandărilor? Nu ni se spune. Practic nu există un mecanism de punere în aplicare prin care țările terțe să fie obligate să își respecte propriile angajamente. Cu atât mai important, cu cât negociem acum cu țări care au astfel de acorduri cu SUA și care știm că există mecanisme de punere în aplicare anume hotărâri obligatorii și sancțiuni. Sancțiuni financiare și, ca ultim resort, măsuri comerciale. Capitolul acesta cu Canada, noi deocamdată nu l-am finalizat și nici nu e sigur că îl vom avea S-ar putea să ne trezim că partea canadiană ne cere să adaptăm, să adoptăm standardul lor, nu al nostru, ceea ce înseamnă că creăm un precedent în negocierile cu americanii. Ei uh, au o poziție mai fermă în legătură cu standardele sociale și au mecanisme de punere în aplicare puternice. Pe de altă parte, mai este o problemă și anume trebuie să verificăm dacă respectivul capitol chiar se pune în aplicare. Așadar, în uh, dezbaterea noastră ar trebui să vorbim nu doar despre obligații de raportare, raportare de către comisie, ci aceste organe sau aceste foruri care sunt create pe lângă acordurile acestea, eventual organizații ale societății civile sau forumuri de acest gen, să poată să aibă și ele o voce. Organismul Parlamentar Comun, care este o organizație independentă și care analizează standardele de mediu și sociale din acordul CARIFORUM, încearcă să, veghea, să vegheze la ce se întâmplă, dar de pildă cu Corea sau Columbia, Peru, nu avem astfel de corespondenți în societatea civilă. Practic nu știm ce se întâmplă în aceste țări. Un motiv în plus pentru care această audiere este importantă, pentru că ne permite să aflăm ce se întâmplă. Și putem uh, astfel evalua dacă standardele europene sociale și de mediu pot fi considerate obligatorii, dacă avem la îndemână mecanisme de obligativitate și aici avem experți invitați astăzi care să ne explice aceste lucruri, să ne spună ce se întâmplă și ce putem să îmbunătățim ca să existe acel standard de aur în materie de dispoziții sociale și de mediu în acordurile comerciale. Am invitat așadar un grup de experți. Avem uh, pe cineva care vine de la Organizația Internațională a Muncii, OIM, Franz Ebert, și Rafael Pils sunt cei care reprezintă această organizație. Sunt probleme? Ok. S-a rezolvat. Bun. Iată, dificultatea tehnică a fost depășită. În continuare, domnul Franz Ebert și uh, domnul Rafael Pils sunt invitați să ia cuvântul. Și vă mulțumim că ați venit și suntem nerăbdători să vă ascultăm. Am înțeles că ați venit cu o prezentare, nu-i așa? O veți proiecta pe, pe ecran? Bine. Ok, the floor is yours and the time is... Aveți cuvântul și aveți la dispoziție 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia pe care ne-o dați de a ne prezenta activitatea în comisia dumneavoastră. În următoarele 15 minute, colegul meu și cu mine vă vom prezenta dovezi pe care le-am obținut din anchete făcute de OIM cu privire la dispozițiile sociale în acordurile comerciale și efectele lor. Ne-am gândit să structurăm prezentarea noastră în două. Să avem două secțiuni. Mai întâi, care sunt aspectele normative și dovezile empirice, în prima parte, și în a doua parte, care ar fi posibile recomandări uh, pe viitor. Avem, da, o prezentare PowerPoint, dar eh, ca să nu așteptăm până când eh, o putem și vedea, vă propun să, să și încep. Există câteva mesaje cheie pe care aș vrea să le comunic aici. În genere, dacă ne uităm la cum au evoluat acordurile comerciale în ultimii 20 de ani, vedem că s-au înmulțit foarte mult acordurile ce includ uh, dispoziții sociale, în general. Asta la impulsul mai multor actori, în special SUA, Canada, UE, bineînțeles, dar și EFTA, Noua Zeelandă și câteva țări din Sud. Um, yeah, I'm, I'm looking forward for this slide to show up because we have a uh, quite some illustrative graph. Aș fi vrut să avem prezentarea pentru că am acolo un grafic grăitor care arată cât de tare a crescut numărul dispozițiilor sociale și de mediu în aceste acorduri. În 95 existau doar patru astfel de acorduri, iar în 2005 aveam 21 în timp ce în 2013 număram 60. Acestea sunt cifre globale. Acum, sigur, există tot felul de dispoziții sociale în acordurile comerciale, nu sunt uh, toate la fel. Dar ca să nu mă lungesc prea tare, vă voi uh, prezenta doar două astfel de tipuri. Uh, avem uh, acordurile Uniunii Europene, pe care cu siguranță le cunoașteți, și apoi celelalte încheiate de SUA și Canada. În ce privește fondul, cu siguranță știți uh, în acest for care este forma angajamentelor incluse în aceste dispoziții sociale. Uniunea Europeană face trimitere de obicei la convențiile OIM, și uh, se face referire la obligațiile din aceste convenții. În schimb, SUA și Canada se referă mai degrabă la declarația din 1998 a OIM, un document ce conține principii fundamentale pentru lucrători, dar este mai puțin uh, detaliată decât restul convențiilor. În general, însă, ambele tipuri de dispoziții uh, conțin clauze precum standarde minime pentru lucrători, obligația de a aplica legislația națională în domeniul muncii și de a nu scădea protecția acordată prin această legislație în scopul încurajării investițiilor și comerțului. Um, the crucial um, difference, of course, in normative terms, and this has already been highlighted by Sigur, diferența, așa cum a subliniat-o și domnul președinte mai devreme, ține de monitorizare și de mecanismul de soluționare a litigiilor. Deși acordurile comerciale încheiate de Uniunea Europeană au o parte referitoare la monitorizare și la un mecanism de soluționare a disputelor, a litigiilor, acest mecanism nu e însoțit de sancțiuni cu o singură excepție, și anume acordul CARIFORUM. Acolo, totuși, sancțiunile sunt destul de limitate ca sferă de aplicare și uh, conținut. În schimb, acordurile semnate de UE și Canada au un uh, mecanism esențial de soluționare a litigilor, de, au sancțiuni clare, financiare și sancțiuni uh, comerciale ce pot fi aplicate ca represalii. În plus, actorii societății civile pot să înainteze reclamații la punctele de contact, punctele naționale de contact prevăzute în acorduri. Dovezile empirice ne arată care sunt efectele acestor clauze, acestor dispoziții. Și acesta e și primul mesaj pe care aș vrea să-l transmit. Există dovezi destul de amestecate cu privire la efectele acestui mecanism de reclamații. Dovezile sunt încă destul de puține, dar se pare că mai puțin de un sfert din mecanismul de reclamație a fost folosit. În niciunul dintre acordurile comerciale pe care le-am studiat nu s-au aplicat sancțiuni comerciale datorită încălcării dispozițiilor sau standardelor sociale, cele referitoare la lucrători. Totuși, anumite reclamații au fost uh, administrate. Avem cam 40 de astfel de reclamații legate de acordul de liber schimb nord-american și acolo vedem că câteva reclamații uh, înaintate din timp au ajutat la îmbunătățirea recunoașterii drepturilor lucrătorilor, de pildă sindica, dreptul sindicatelor uh, de, asoci, de asociere în uh, New Mexico și combaterea discriminării. Mai sunt și alte. Pot să uh, intru în detaliu dacă doriți sau dacă aveți întrebări. În plus, am mai văzut că există și efecte indirecte care apar după o anumită perioadă de timp. La acordul de liber schimb nord-american s-a văzut că s-a creat o coaliție transnațională a sindicatelor. Sindicate din SUA și din Mexic s-au unit și au colaborat, ceea ce a la o dinamică foarte interesantă. Și um, în plus, aș vrea să... În plus, în ce privește acordul de liber schimb central american încheiat de SUA și de alte uh, câteva state din acea zonă, inclusiv Republica Dominicană, avem recent o reclamație care a declanșat mecanismul de soluționare a litigilor și s-a cerut întrunirea unui grup, unu, unei comisii care să investigheze și s-a aplicat până la urmă un plan prin care se se puneau în aplicare anumite drepturi ale lucrătorilor. În orice caz, ideea că se a dat curs acele reclamații prin întrunirea comisiei se pun deci în aplicare dispozițiile respective. Urmează să vedem ce se mai întâmplă, să vedem dacă acel uh, plan referitor la drepturile lucrătorilor uh, va fi menținut. Mai sunt și alte chestiuni ce țin de legislație, de cum sunt organizații acolo. Acum, mai sunt și alte dimensiuni, alte laturi ale acestor dispoziții sociale care sunt la fel de importante ca soluționarea litigiilor și reclamațiile. În primul rând avem condiționalitatea sau condițiile impuse înainte de ratificare. Ca efecte, înainte de ratificare, vedem că efectele se limitează la SUA. Congresul american în mai multe cazuri a cerut uh, părții adverse să facă modificări în legislația națională sau chiar în practicile naționale pe piața muncii înainte ca SUA, Congresul mai precis, să aprobe respectivul acord înainte ca el să intre în vigoare. Aici putem găsi câteva paralelisme cu foaia de parcurs care a fost uh, discutată în cadrul acordului UE Columbia-Peru. Deci, în această perioadă de dinainte de ratificare, vedem că pot apărea schimbări ale legislației semnificative și legislația privind uh, sindicatele din Bahrain și Oman, de pildă, a fost uh, schimbată, a fost modificată tocmai din cauza condițiilor impuse uh, pentru ratificarea acordurilor cu SUA. Aceste condiții au avut uh, efecte și asupra legislației din Panama și Peru, iar la Columbia am văzut că s-a negociat un plan de acțiuni foarte cuprinzător între guvernul Columbiei și guvernul american pentru ca acordul să poată fi ratificat de Congres. Quickly on cooperative, cooperative foarte succinți în ceea ce privește mecanismele operative. Aici există diferențe majore între diferiții parteneri implicați. Câteva exemple în ceea ce privește acordurile de liber schimb americane și canadiene, care sunt ceva mai puțin cunoscute în acest Parlament. În general, reglementările în domeniul muncii duc la o creștere a cooperării între partenerii la schimburile comerciale. Și asta, practic, în baza acordului de liber schimb. De pildă, în cazul țărilor central-americane, aceste lucruri s-au referit la modernizarea instituțiilor, dar și uh, crearea de capacități la nivelul societății civile. Acestea fiind spuse vis-a-vis -vis de date existente, se impune totuși ne gândim uh, și la viitor și aici aș dori să dau cuvântul colegul meu, Rafael Pils. Mulțumesc foarte mult, Franz Ebert. Aș vrea să plec de la prezentarea anterioară și să mă refer la câteva sugestii pentru viitor, în speță, cercetare, provocări și, într-o anumită măsură, la formularea câtorva recomandări de politici. Un element principal care s-a configurat este că pe lângă includerea unui text cu privire la criterii de muncă în aceste acorduri de liber schimb, se impun și mecanisme de implementare. S-au menționat o serie dintre acestea și aș dori să detaliez câteva dintre acestea și să mă refer pe scurt și la câteva practici inovatoare în acest domeniu. Una din principalele provocări se referă la crearea unei strategii de implementare mai cuprinzătoare care să subsumeze toate dimensiunile din aceste acorduri de liber schimb uh, cu privire la condițiile de muncă de pildă, planuri de acțiune, foi de parcurs, planuri de punere în aplicare a prevederilor în domeniul condițiilor de muncă. unde se existe și o legătură cu partea de monitorizare a acordului de liber schimb, dar și cu mecanismele instituționale în ceea ce privește disputele, dar și implicarea unor actori nestatali sau mecanisme de follow-up sau mecanisme interne naționale. Și cooperarea, desigur, ar putea deveni o parte integrantă a acestor planuri uh, cuprinzătoare de dezvoltare, care eventual să devină și obligatorii condiționalități ex ante, dar și în oarecare măsură ex post, ar putea fi integrate în acest cadru lărgit. Acest lucru mă duce la cel de-al doilea element care se concentrează asupra implicării actorilor non-statale, a societății civile, o dimensiune care este foarte bine conturată în abordarea UE, Cred că există și motive bune de a face acest lucru. Se acordă o atenție sporită practicilor existente și literaturii existente, în sensul că implicarea actorilor non-statali a dus la succesul acestor prevederi în ceea ce privește condițiile de muncă. Însă acestea trebuie incluse din faza inițială de uh, negociere, poate chiar și din faza de pre-negociere, atunci când se decid mandatele de negociere. Același lucru și în cazul mecanismelor de soluționare a conflictelor. Și în această privință, actorii non-statali au avut inițiative ceea ce le ex- explică oarecum și rolul care le revine și pe partea de monitorizare și există exemple în acest sens, ca de pildă în cadrul CAFTA, atunci când era vorba de monitorizarea și la nivelul cooperării tehnice. O altă provocare importantă se referă la crearea acestui comitet consultativ mixt vis-a-vis -vis de Califorum sau grupul uh, intern consultativ în ceea ce privește Corea. Și aici intervine acest concept larg al societății civile. Și uh, nu e foarte ușor uneori de transpus uh, într-un text modalitățile de implicare ale societății civile. Apoi mai trebuie să vedem în ce măsură trebuie să ne concentrăm mai mult pe stimulente pozitive, ca de pildă mecanismele SPG. Avem aici și exemplul Cambodgia. Și iată că apare o legătură clară între îmbunătățirea condițiilor de muncă și un acces comercial suplimentar. Aceste mm, prevederi ar putea duce și la o majorare a bugetului cooperării în domeniul dezvoltării sau la programe suplimentare în domeniul dezvoltării, ca de pildă în ceea ce privește standardele, îmbunătățirea standardelor de muncă. Un element suplimentar pe care am dorit să-l abordăm în cercetările viitoare se referă și la rolul uh, sectorului privat atunci când este vorba de astfel de acorduri interstatale și monitorizarea inteligentă a respectării standardelor în domeniul muncii la nivel de companie, acest lucru legat și de preferințe tarifare suplimentare, dar și de impunerea unor mecanisme la nivelul societății uh, civile, ca de pildă creșterea rolului responsabilității corporatiste, ceea ce să se reflecte și în acorduri de investiții și în acorduri comerciale. În încheierea acestei părți a prezentării aș dori să subliniez că în momentul de față avem șansa să sporim coerența globală între diferite abordări care vizează prevederile în domeniul muncii, în actualul proces de negociere cu Canada și Statele Unite, Uniunea Europeană poate avea ocazia să creeze o punte între aceste diferite tradiții și cred că este important să rămână un protagonist în acest domeniu important, chiar în ceea ce privește Uh, politica de investiții. Aici există o strategie în curs de elaborare la nivel UE și aici se impune o mai mare coerență în ceea ce privește uh, și acest tip de aranjamente economice. În final, um, aș dori să mă refer puțin la potențialul rol al Organizației Internaționale a Muncii ar putea fi un rol consultativ în mecanisme de soluționare a disputelor, de asemenea și în programe de follow-up pentru uh, colaborarea tehnică, de monitorizare a condiționalităților de preratificare și așa mai departe. Dar și aici se impune încă o dată o mai mare coerență. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult pentru această excelentă lansare a dezbaterii noastre. Urmează reprezentanta OCDE, doamna Catherine Gordon. Unde sunteți? Prea bine. Okay, thank you for coming. Um... Mulțumesc uh, pentru prezență. Aveți cuvântul și de data aceasta 15 minute. Vă rog. Mă numesc Catherine Gordon din partea uh, Diviziei de Investiții OECD. Este o mare onoare pentru organizația noastră să fie astăzi prezentă aici și să vorbească în această comisie. Abordarea noastră combină experiența unui număr de 54 de jurisdicții în cadrul mesei rotunde intitulată Freedom of Investment. Acest lucru este susținut și de analizele statistice existente și ne bucurăm să fim astăzi aici pentru a aplica aceste studii și concluzii pentru a asista Comisia în ceea ce privește implementarea prevederilor de mediu și sociale din acordurile de investiții. În încercarea de a vă ajuta în cadrul dezbaterilor, am să mă refer la trei teme. 1. Dacă angajamentele din tratatele de investiții sunt compatibile cu o bună un bun proces legislativ și politic. Doi Cum anume tratează procesele de investiții uh, prevederile de mediu și cum uh, se încadrează aici practicile UE. Întrebarea numărul 3. Cum anume dezvoltăm o interfață bună, eficientă între tratate de investiții și politici publice eficiente, inclusiv în domeniul de mediu și cel social? Întrebarea 1, așadar. Dacă angajamentele din tratatele de investiții sunt compatibile cu un bun proces de legiferare în domeniul mediului și în domeniul social? Răspunsul succint la această întrebare este da. Tratatele de investiții, toate tratatele de investiții ale UE și altor țări împărtășesc un număr de principii de bază, sau respectiv promovează un număr de principii de bază și parafrazând uh, fișa UE, aceste lucruri se referă la protecția împotriva discriminării, împotriva exproprierilor, fără o despăgubire corespunzătoare și protecția împotriva unor tratamente inechitabile și incorrecte. Toți dintre noi putem fi încrezători că sunt principii de bază de bună guvernanță publică care ar trebui să se aplice tuturor activităților sectorului public, inclusiv uh, cel al uh, muncii, mediului și altor politici. Pentru a reîntări această afirmație, aș dori să vă amintesc de uh, suprapunerea dintre aceste principii și uh, Articolul 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, în care se spune că toți oamenii fără discriminare au dreptul la protecție egală în fața legii și la protecție împotriva discriminării. Și aceste lucruri se regăsesc și în tratatul de investiții. Articolul 8. Toată lumea are dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unor astfel de încălcări. Articolul 17 vorbește de dreptul de a deține proprietăți și de a nu fi în mod arbitrar uh, deprivat de astfel de proprietăți. Iată deci că și Declarația Universală a Drepturilor Omului oglindește aceste principii de bază din tratatele de investiții. În aceeași măsură, liniile directoare de bună guvernanță ca, ca a unor organisme precum OCDE, uh, um, uh, um, FMI și altele conțin astfel de uh, garanții împotriva discriminării și unor mecanisme și căi de atac împotriva unor astfel de posibile încălcări. Problema cu tratatele de investiții nu se referă la angajamentele de fond asumate prin astfel de tratate. Provocarea uh, adevărată constă în crearea unor sisteme care să facă ca aceste principii să devină realitate în viața de zi cu zi a oamenilor. Și de aceea apelez la dumneavoastră să vă gândiți cum anume elaborarea acestor tratate de investiții și proceduri aferente se încadrează în acest sistem mai larg. Aceasta este provocarea. Întrebarea numărul 2. Cum anume tratează tratatele de investiții uh, preocupările de mediu? OCDE a analizat un număr de 1700 de uh, tratate de investiții pentru a vedea cum sunt abordate aceste chestiuni de mediu. Ca rezultate, am constatat că în toate cele 54 de jurisdicții Um, tăcerea e de aur. În 7% dintre um, aceste acorduri se menționează doar mediu. Printre acestea se regăsesc și mai multe acorduri europene mai vechi, de pildă, nici unul din tratatele franceze nu menționează mediul nici din cele britanice și doar unul din uh, cele germane. O primă menționare a condițiilor de mediu se regăsește în uh, primul acord dintre China și Singapore din 1985. Sigur că aici trebuie de asemenea constatat că acordurile bilaterale au practici diferite de cele internaționale. În ansamblu, scopul este de a încerca să se clarifice cum anume trebuie integrate chestiunile de mediu și sociale în implementarea mai amplă a legislației cu privire la trate internaționale, astfel încât sunt incluse referințe la nivelul preambulului. Aici se vorbește și de exproprieri în ilegale, mecanisme de soluționare și așa mai departe. Așadar, aș mai spune că Constatăm că Uniunea Europeană face eforturi semnificative în acest domeniu, inclusiv prin audierea de față și se impune să menționăm că pe măsură ce se ajunge la o includere din ce în ce mai amplă a acestor considerente în acordurile de liber schimb, se va face un pas mare în, înainte în alinierea uh, cu tratatele bilaterale, unde, de fapt, toate țările includ astfel de considerente de mediu. Și cred că se impun felicitări, uh, însă va trebui să fiți prudenți. Unii dintre cei din această sală știu că au petrecut mult timp negociind uh, capitolele de dezvoltare durabilă din cadrul acordurilor de liber schimb, însă în abordarea întrebării numărul 3, integrarea considerentelor de mediu în astfel de tratate, pare să fie partea mai um, facilă, oricum, mult mai ușor decât găsirea unei bune interfețe între ceea ce se întâmplă în acordurile de investiții, inclusiv aplicarea lor, și o politică uh, publică eficientă în ceea ce privește domeniile de mediu și social. Mecanismele de aplicare și conformitate din tratatele de investiții este, are un caracter uh, unic. Legislația internațională se bazează pe aplicare privată care permit investitorilor să aducă deci să înainteze pretenții vis-a-vis -vis de presupuse încălcări ale guvernelor în ceea ce privește standardele generale de protecție. Sunt uh, formulări destul de generale uh, folosite în astfel de tratate, pentru că e greu să descrie absolut totul în prealabil. Astfel de mecanisme, inclusiv uh, cel de despăgubire de investitori, străini, presupun și despăgubiri financiare, iar uh, jurisdicția uh, pentru astfel de dispute este arbitrajul și în alte domenii a dreptului internațional nu există astfel de mecanisme de aplicare și secretariatul OCDE a petrecut destul de mult timp stabilind standarde de comparație cu felul în care guvernele naționale ar trata astfel de diferente cu investitori naționali. Și aici mă refer la mm, dreptul administrativ general mm, la nivel național, în care nu ar exista despăgubiri monetare pentru abuzuri de tip procedural și alte asemenea, ca de pildă cele la care se face trimitere în tratatele de investiții. Deci, fără despăgubiri de ordin monetar, unde la nivel național guvernul ar putea fi obligat să refacă ceva, dar fără despăgubiri. În tratatele de investiții, guvernul uh, poate fi obligat să plătească despăgubiri. Apoi, sistemele naționale reglementează foarte strâns chestiuni care în cele 1700 de tratate comerciale sunt reglementate foarte mm, vag. Există așadar angajamente destul de vagi la nivelul tratatelor asociate cu niște reglementări destul de uh, generale vis-a-vis -vis de procesul de arbitraj. Mi-aș permite să trag trei concluzii. Vedeți așadar că uh, judecătorul de arbitraj uh, are un rol cheie. Aș trage așadar trei concluzii. În primul rând, Uniunea Europeană și mulți alții pretind că, pe măsură ce implementează acest sistem, încearcă să creeze condiții egale pentru investitori. Este unul din obiective. Însă, pe baza acestei uh, evaluări succinte a mecanismelor de soluționare a disputelor cu investitori, constatăm că uh, se creează astfel mai multe nivele de uh, condiții inegale. Investitorii naționali nu au acces la același tip de despăgubiri diferiți investitori sunt uh, acoperiți în diferite tratate sau de niciunul și investitorii care sunt acoperiți de un tratat și versus uh, alți actori care s-ar putea să nu aibă acces la nicio formă de cale de atac. Iată, deci, mai multe dimensiuni a unor condiții inegale. A doua concluzie pe care mi-aș permite să o trag, eforturile Uniunii Europene. Informațiile astea le-am luat din uh, fișele instituțiilor europene. Deci, uh, faceți trimitere la tratament uh, inegal și uh, de asemenea la expropieri ilegale. Vedem așadar că la nivelul comunității internaționale se pune accentul pe acest lucru și din câte am citit, am senzația că Uniunea Europeană încearcă o nouă explicație a acestor termeni. Nu știm cum ar funcționa într-un mecanism de soluționare a disputelor, vom urmări cu atenție acest lucru, dar se pare că este o evoluție importantă. mai puțin clar e încotro se îndreaptă UE vis-a-vis da, de disciplinarea procesului de arbitraj. Cred că aici se impun eforturi din partea tuturor, nu doar Comisia Europeană, dar toate părțile implicate în acest sistem. De asemenea, am constatat că există o trimitere la necesitatea unui cod de conduită în moțiunea de rezoluție a comisiei dumneavoastră. Spuneți că se impune un cod de conduită pentru Curtea de Arbitraj și noi am constatat uh, o astfel de necesitate. Și OECD ar avea un mare interes uh, să vă asiste în elaborarea unui astfel de cod de conduită dacă vă propuneți așa ceva și, de asemenea, suntem la dispoziția dumneavoastră până a susține a vă susține eforturile în orice măsură putem în vederea elaborării unui mai bun uh, sistem de tratate și în special unei mai bune implementări. Mulțumesc uh, foarte mult, v-ați referit la problemele de mediu uh, în tratatele de investiții bilaterale, dar și multe alte subiecte, cum este ISDS-ul. În ce privește tratatele de investiții. Știți că, așa conform tratatului de la Lisabona, nu este o competență a Uniunii Europene, dar noi până acum oricum nu am încheiat niciun fel de acord de investiții. Există discuții în relația cu Canada și cu Statele Unite, cu Japonia. și suntem pregătiți să declanșăm negocieri cu China. Parlamentul a adoptat o rezoluție anterior mandatului eh, pentru negociatorii cu China și există o serie întreagă de criterii la care v-ați referit și dumneavoastră, care sunt incluse în acea rezoluție. Mulțumesc foarte mult, apreciem mult această contribuție a reprezentantei OCDE și disponibilitatea de a ne sprijini în abordările noastre. de a uh, consolida o serie întreagă de principii în ce privește un tratament echitabil, inclusiv în ce privește expropierile indirecte, dar și de disciplinarea mecanismului de arbitraj. Comisia are o serie întreagă de idei inovatoare în acest domeniu și acest Parlament în anumite grupuri politice are unele rezerve în ce privește aceste curs de arbitraj. Noi însă participăm în uh, eforturile pe care le face Comisia pentru a îmbunătăți mecanismele existente în clipa de față în domeniul ISDS-ului. În ce privește acordurile de investiții mai ales în vederea negocierilor TTIP cu Statele Unite și negocierile cu China pentru tratatul de investiții. Mulțumesc pentru contribuția deosebită. Următoarea vorbitoare va fi din partea Confederației Sindicale Europene. Este vorba de Judith Curtin Darling. Ați devenit un oaspete uh, frecvent întâlnit în Parlamentul nostru. Bun venit și uh, Așteptăm să auzim și punctul de vedere al uh, Confederației Sindicale în ce privește standardele de muncă. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat să ne prezentăm punctul de vedere în această audiere. Da, uh, nu este o situație excepțională. Bun, domeniul muncii devine un subiect important în lumea noastră, dar Confederația Sindicală Europeană are deja o bună practică în ce privește colaborarea cu Parlamentul, mai ales în legătură cu negocierile care au loc în legătură cu TTIP CITA sau alte tipuri de acorduri de liber schimb și de investiții. Știm că trebuie să identificăm punctele forte și punctele slabe, a ceea ce din acest punct de vedere a fost dezvoltat la nivelul Uniunii Europene și, așa cum s-a spus și la începutul acestei audieri, noi avem o serie întreagă de exemple pe plan european de când se încearcă dezvoltarea unei strategii globale Corea, Columbia, Peru uh, deja au acorduri bilaterale, Singapore, de asemenea, urmează să aibă un tratat în momentul în care juriștii lingviști vor uh, apropa textul textului și există și acordurile de asociere și acordul CARIFORUM care a fost încheiat deja. Și o primă concluzie este că în fiecare din aceste acorduri avem un cadru relativ diferit în ce privește dezvoltarea durabilă. Diverse structuri de dezvoltare um, există mecanisme în care uh, componența uh, membrilor este diferită și uh, sigur că este important ca și actorii din rândul societății civile să poată să se implice. În cele patru acorduri pe care le-am menționat, eu cred că noi am avut un an la dispoziție să vedem cum se implementează acest capitol privind dezvoltarea durabilă. Sigur, Uniunea Europeană a încercat uh, să aplice bune practici, dar de fapt este singura practică care există în clipa de față și cred că trebuie să fim atenți în legătură cu modul în care valorificăm aceste bune practici pe plan european. În articolul 13 al acordului există pre, prevederi uh, unde uh, suntem menționați și noi și ONG-urile și grupurile de consilieri. Dar uh, aici, în acest acord, găsim o ploaie de acronime pentru care eu îmi cer scuze de pe acum Există un forum care este format din uh, membrii ai Uniunii Europene și ai uh, uh, organismelor din Corea și aici uh, este vorba de crearea unui comitet uh, care să servească dezvoltarea durabilă. Noi salutăm includerea partenerilor sociali și ONG-urilor în acest organism, ca și participarea ECOSOC dar ECOSOC nu uh, furnizează doar secretariatul pentru acest grup domestic, dar și o serie de consilieri. Ce vedem noi? Uh, cum funcționează acest grup domestic la nivel european? Uh, relativ bine, în timp ce uh, uh, nu avem informații despre modul în care funcționează acest uh, grup uh, domestic de partea uh, coreană. În acordul de liber schimb se spune că membrii trebuie să fie independenți și reprezentativi, dar noi regretăm faptul că nu există și reprezentanți ai grupurilor sindicale în grupul domestic corean și de asemenea lumea academică nu este Uh, corespunzător reprezentată, pe de altă parte o serie întreagă de membri de partea coreeană sunt uh, într-o oarecare apropiere de guvern, ceea ce nu garantează independența lor. Deci, uh, eu cred că trebuie să avem în vedere acest lucru. Și pentru a vă da o idee despre ceea ce facem noi, a existat o întâlnire a unui forum societății civile la Seul în septembrie, uh, și uh, grupul european a elaborat două rapoarte în legătură cu uh, drepturile omului în Corea și pe de altă parte cu economia verde și susținerea dezvoltării uh, durabile. Deci uh, existat critici vis-a-vis -vis de rezistența părții uh, coreene de a ratifica convenția cu Organizația Mondială a Muncii și are o atitudine negativă vis-a-vis -vis de uh, Organizația Mondială a Muncii în general. Deci este clar că există o influență a guvernului asupra acestui grup corean domestic și de fapt, acest grup susține cu continuitate poziția guvernului corean în această problemă. Societatea civilă nu este invitată să participe la lucrările grupului pentru dezvoltare durabilă și acest lucru s-a întâmplat și în forumul societății civile și oficialii Uniunii Europene au semnalat acest lucru au fost trimiși reprezentanți la forumul societății civile, dar uh, la întrebările delegației Uniunii Europene răspunsurile au fost evazive. Um, eu cred că uh, trebuie să fim preocupați de această atitudine. Noi uh, ne gândim că abia în 2015 va avea loc abia un nou dialog de acest tip, asta dovedește că dialogul este dificil și există uh, probleme din partea uh, coreană. Uh, sperăm să existe modificări în atitudinea sa. Asta dovedește că există dificultăți având uh, în vedere dorința de implementare a drepturilor uh, la uh, muncă, eu cred că trebuie să încercăm să mișcăm poziția părții coreene din acest punct de vedere. Și cred că și în decembrie, când va avea loc întâlnirea cu consultanții europeni, va trebui să subliniem acest lucru. Iar în ce privește implicarea unor grupuri independente de experți, cred că există uh, o disconectare între capitolul care prevede acest lucru și uh, activitatea care se desfășoară de fapt. Deci, uh, eu cred că trebuie să uh, urmărim modul în care recomandările sunt implementate. Iar uh, pentru noi este important să vedem cum se progresează, inclusiv în ce privește poziția față de um, Organizația Mondială a Muncii trebuie să fie implicată prin expertiza pe care o deține în acest domeniu. Deci dacă ținem seama de această experiență pe care am dobândit-o uh, în acest an în legătură cu modul în care funcționează uh, Uh, în practică prevederile acestor uh, capitole, uh, cred că merită să spunem că suntem um, critici și sceptici în ce privește buna funcționare. Dar acum nu toate capitolele au fost încheiate, de fapt, inclusiv cel legat de condițiile de muncă a rămas deschis. Iar în ce privește negocierile SITA, s-a spus că vor fi introduse anumite uh, capitole care vor ține seama de recomandările la nivelul Uniunii Europene. Dar uh, sigur că trebuie să vedem ce se va întâmpla când aceste recomandări vor fi puse pe masă, uh, pentru că în clipa de față există probleme. Um, în ce privește uh, SITA, de asemenea, se insistă pe introducerea unui capitol privind dezvoltarea durabilă. Da, eu cred că aici, din nou, este o problemă critică, pentru că Uniunea Europeană insistă că nu va uh, prevedea și uh, sancțiuni în ce privește aceste prevederi legate de dezvoltarea durabilă, ci mai degrabă motive de stimulare. Dar eu cred că trebuie să ne gândim și la țările cu care negociem. Cu două săptămâni în urmă am avut reprezentanți ai sindicatelor din Vietnam la Bruxelles. Se discuta despre un acord între Uniunea Europeană și Vietnam și erau șocați de faptul că în acel acord ar urma să nu figureze nici un fel de sancțiuni. Și se așteptau să existe un uh, capitol din acest punct de vedere care să fie mai cuprinzător. Iar în ce privește tratatele de investiții, mai ales uh, în relația cu China, trebuie să existe și prevederi legate de mediul înconjurător. În ce privește discuțiile TTIP și SITA, Sperăm că Uniunea Europeană va adopta uh, o poziție care să consolideze uh, drepturile la uh, muncă așa cum le înțelegem noi. Eu cred că acesta trebuie să fie un fel de centură de siguranță pentru noi Eh, trebuie să existe un proces de monitorizare al modului în care sunt eh, aplicate aceste prevederi, să eh, susținem toate aceste elemente pozitive. Dar angajamentul nostru trebuie să poată să și monitorizeze modul în care partenerul respectă aceste angajamente. Eu cred ca atare că trebuie să figureze în acord pe lângă aceste prevederi legate de condițiile de muncă și alte capitole legate de investiții și de mediul înconjurător. Și al capitolul privind investițiile trebuie să implice și responsabilitatea investiției. Este vorba despre uh, liniile directoare uh, pe care le respectă și OCDE-ul. Și la ca răspuns la prezentarea făcută de reprezentanta OCDE, trebuie să ne gândim și la modul în care ISDS-ul uh, va putea să funcționeze. Uh, trebuie să figureze prevederi din acest punct de vedere în acordurile internaționale, inclusiv în ce privește uh, mediul înconjurător, sănătatea publică, nu trebuie să fie excluse aceste aspecte. Iar în legătură cu aceasta, cred că trebuie, în ce privește capitolele legate de condițiile de muncă, să acționăm uh, prin susținerea unui minim. Este vorba de angajamente uh, care să respecte standardele de muncă și cred că de asemenea trebuie să respectăm convențiile um, Organizației Mondiale a Muncii, standardele OMS și uh, să existe și uh, un dialog de-a lungul întregului proces, astfel încât uh, eventuale litigii să poată fi soluționate. În final, cred că aceste capitole referitoare la muncă trebuie să constituie și un cadru instituționalizat pentru colaborare, expertiza Organizației Mondiale a Muncii și a uh, tuturor instituțiilor care uh, sunt legate de prevederile acestor acorduri. Cred că acestea ar trebui să fie principalele recomandări pe care uh, Uniunea Sindicală le susține și eu cred că și pe viitor vom putea să ă, susținem aceasta și când Pete Mandelson a prezentat planul său în anul 2006 în comunicarea făcută de comisie ă, sperăm că ă, acele prevederi vor fi susținute și pe viitor că se va putea progresa în acest sens și urmărim cu maximă atenție ceea ce s-a făcut, mai ales în relație cu TTIP, CITA, negocierile bilaterale de investiții cu China și acordurile de liber schimb. Mulțumesc! Thank you, Judith, um, with the point of view of Union. Mulțumim, dragă Judith. Iată că avem și punctul de vedere al sindicatelor. Cum se face că că doar de curând avem astfel de capitole în acordurile comerciale bilaterale. E un lucru bun. uh, next one will be the Business Europe Următorul invitat la cuvânt este reprezentantul Business Europe, domnul Carsten Danul. Unde sunteți? Ia să vă vedem. O să vă dau cuvântul, dar uh, aș vrea să vă provoc, pentru că, din câte știu, uh, oamenii de afaceri nu sunt uh, atât de doritori să lase dispoziții uh, de protecție socială în acordurile comerciale. Bună ziua, domnule președinte, domnule profesor Moreira, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu aici și să discut cu dumneavoastră această temă importantă. Înainte însă de a intra în detalii, aș vrea să încep cu câteva considerații de ordin general. Cred că e bine să vedem contextul în care ne aflăm. Actualmente am văzut că producția globală este organizată în lanțuri valorice internaționale, globale. Astăzi, produsele nu se mai manufacturează într-un singur loc, ci în mai multe locuri se schimbă și se mută într-un loc în altul produse intermediare, există servicii, există relații create cu toate zonele lumii. Avem BRIC, țările cunoscute, și vedem că ele devin tot mai competitive, au companii care au succes la nivel global. Piețele de investiții s-au deschis, apar noi oportunități, iar acest lucru duce la o concurență globală acerbă pentru producția de bunuri și servicii. Fie că SUA, fie că vorbim de SUA, de Japonia sau de oricine altcineva, cu toții suntem forțați să facem față acestei concurențe. Însă deschiderea către investiții străine a permis multor țări să beneficieze de pe urma lor, să se dezvolte economic sau crea locuri de muncă, iar China este un bun exemplu al acestei dezvoltări. Acum, sigur, nu spun că toate lucrurile sunt minunate, mai există și câteva ce nu stau tocmai bine și trebuie rezolvate. Însă, cu siguranță, aș spune eu că acum China are o situație mult mai bună decât acum 20 de ani. Totuși, noul mediu comercial vine și cu câteva provocări. Mă gândesc la negocierile multilaterale de la OMC. Noi, la Business Europe, am fost și rămânem un uh, suporter al OMC, dar trebuie să fim practici, nu putem să stăm cu ochii închiși. Vedem că se tergiversează negocierile de foarte mult timp. Acum există negocieri la Geneva, sperăm să se poate ajunge la un acord în Bali, dar suntem foarte departe de agenda ambițioasă pe care nu fixasem. S-au încheiat foarte multe acorduri uh, comerciale preferențiale și iată aici um, pot face legătura cu dispozițiile sociale și de mediu. Am primit câteva întrebări uh, ca să mă pregătesc um, pentru intervenția de astăzi și aș vrea să vorbesc despre câteva dintre ele. Mai întâi, cum comentăm noi includerea acestor dispoziții în acordurile comerciale? E bine, așa se spun clar că principalul scop al unui acord de liber schimb este să liberalizeze comerțul. Trebuie să fim uh, prudenți atunci când negociem uh, obiective sociale, să nu afectăm uh, comerțul sau potențialul de comerț. Acordurile de liber schimb sunt sub supravegherea OMC, dacă pot să spun așa. Asta înseamnă că normele și reglementările OMC se aplică. Ele privesc accesul pe piață al bunurilor agricole și industriale, serviciile, investițiile, măsurile monetare, măsurile vamale și altele. Însă nu există nimic referitor la standardele sociale. Acesta nu ține de competența OMC. În 96 s-a hotărât ca aceste uh, probleme vor fi lăsate în competența OIM, situație care se perpetuează și azi. Există cam 250 de acorduri multilaterale care conțin dispoziții de mediu astăzi. Dar nu există nicio organizație de mediu internațională care să vegheze asupra lor. La Doha, statele au hotărât că um, vor um, merge pe aceste negocieri, pe acorduri multilaterale, însă negocierile n-au dus la rezultate notabile. Asta nu înseamnă însă că UE n-ar trebui să abordeze dispozițiile sociale și de mediu în cadrul acordurilor de liber schimb. Din potrivă, UE are toată legitimitatea unui astfel de demers. Totuși, Trebuie să fim vigilenți, să ne asigurăm că aceste dispoziții sociale și de mediu nu contravin scopul inițial al unui acord de liber, de liber schimb, anume să se liberalizeze comerțul. Dispozițiile sociale și de mediu nu trebuie să servească interesele protecționiste ascunse ale unor țări. Și nu ar trebui să existe un conflict între dispozițiile sociale și de mediu pe de-o parte și liberalizarea comerțului. Se dorește crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologii uh, care sunt prietenească cu mediul înconjurător. Da, acestea sunt lucruri bune. Obligațiile care se preved însă trebuie să fie asumate de ambele părți și să existe referințe internaționale, precum referințele la convențiile OIM. În plus, n-ar trebui puse poveri monetare asupra companiilor care fac investiții, de pildă responsabilitatea corporatistă. În ce privește capitolul de sustenabilitate și soluționarea conflictelor, din punctul nostru de vedere, provocarea e următoarea. La nivel multilateral, nu există un mecanism obligatoriu de soluționare a conflictelor de muncă sau de mediu. La OIM nu avem așa ceva pentru dispoziții sociale. Iar în ce privește mediul, cum spuneam, nu există o asociație internațională de mediu care să aibă competențe. Așa că eu aș zice că ar trebui să se meargă pe soluționarea conflictelor la nivel multilateral. Acum, haideți să ne uităm la acordul UE-Corea și capitolul de sustenabilitate de acolo. Nu există o armonizare a standardelor pentru că ambele părți sunt autonome, au propria lor legislație. Iar uh, acest lucru se regăsește și în celelalte acorduri pe care UE le negociază. Totuși, UE și Coreea se angajează să respecte un nivel ridicat de protecție socială. Ambele doresc să respecte prevederile OIM și acordurile multilaterale la care sunt parte. Ambele părți se angajează să nu reducă obligațiile actuale pentru a nu descuraja investițiile. Nu există un mecanism de soluționare a conflictelor, dar uh, sunt angajamente de transparență și de colaborare și există o comisie pentru dezvoltare durabilă, există acele grupuri consultative interne alcătuite din reprezentanții mediului de afaceri și societatea civilă. Transparența și uh, publicitatea, în general, sunt uh, stimulente uh, prin care se încurajează responsabilitatea. Noi susținem acest lucru. E bine atunci când partenerii au un nivel comparabil de protecție, dar dacă ne uităm la India, nu există un astfel de nivel comparabil. India este foarte reticentă în a accepta așa ceva pentru că consideră că este o interferență, o ingerință în politica sa internă, aceeași problemă de autonomie. De fapt, e reproșul pe care îl ziceam mai devreme, de protecționism deghizat. Deci UE se confruntă cu um, rezistență, cu opoziție din partea partenerilor de negociere. Dar mai sunt și alte aspecte ce trebuie discutate în afară de includerea dispozițiilor sociale și de mediu. UE vrea să colaboreze mai mult cu țările terțe pentru a crește nivelul de conștientizare în aceste domenii. Acesta este cazul acordurilor negociate cu Peru și Columbia. Business Europe dorește să sprijine abordarea Comisiei prin care se negociază astfel de dispoziții în paralel cu acordurile de liber schimb. Ce învățăminte ar putea să tragă Uniunea Europeană din experiența altor țări? Ei bine, și alte țări care încheie acordurile de liber schimb se gândesc la astfel de dispoziții. Am văzut uh, rezultatele amestecate pe care le-a prezentat mai devreme colega de la OIM. Alte țări însă au o abordare mult mai eficientă decât Uniunea Europeană și uh, noi considerăm că în continuare e bine să se facă presiune, să se facă consultări, să existe transparență sau chiar să se spună public cine sunt vinovații în cazul în care acordul nu funcționează. Eu uh, spun că nu se înțelege într într-una clar care este obiectivul unui acord bilateral de investiții. Obiectivul ar trebui să fie să faciliteze investiții bilaterale, dar atenție pentru că acest obiectiv uh, poate fi contrazis prin alte dispoziții. A avut Uniunea Europeană o abordare corectă în ultimii ani? Să ne gândim la acordul cu Coreea, care este foarte cuprinzător acestea se aplică de doar 2 ani. Este prea devreme să putem să evaluăm deci, abordarea Comisiei, dar putem spune că includerea dispozițiilor sociale și de mediu nu a dus încă la o slăbire a Uniunii Europene în negocierile bilaterale, comerciale. Totuși, cum ziceam, ar trebui să ne uităm și la partenerul de negociere, Poate pentru Coreea va fi mai ușor să se plieze pe standardele Uniunii Europene, să cadă la un compromis cu Uniunea Europeană, pentru că are standarde cât de cât similare. În schimb, India cu siguranță nu se va plia. Deci, cum ziceam la început, prioritatea noastră la Business Europe este abordarea multilaterală, dar știm că progresele printr-o astfel de abordare sunt foarte lente. Așa că încurajăm uh, și contractele sau acordurile bilaterale. Partenerii sociali de ambele părți trebuie să fie implicați în aceste acorduri și trebuie să se țină cont de realitățile economice și de investiții și sociale. În fine, câteva cuvinte despre rolul pe care companiile pot și ar trebui să-l joace. Sunt de acord că comunitatea de afaceri trebuie să-și asume și ea responsabilitatea. Și avem exemple bune în acest sens. În multe cazuri, companiile europene care au investit în uh, state în curs de dezvoltare au creat locuri de muncă. Companiile globale au standarde etice pe care le aplică la nivel global. Companiile europene au deja um, programe de responsabilitate socială și de mediu și le aplică în Europa și în afara Europei. Totuși, companiile singure nu pot rezolva aceste probleme. Ele operează într-un mediu juridic, într-un cadru creat de state. Dreptul comercial prevede obligații și pentru state. Statele sunt cele care trebuie să se asigure că standardele sunt respectate și aplicate și că există mecanisme de punere în aplicare. Cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept să văd care sunt discuțiile. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vreau să fac o mică observație înainte de discuții. Ați spus pe bună dreptate că la OMC nu există competențe în materie socială. Aveți dreptate. S-a hotărât în 96, după cum știți, prin declarația de la Singapore, de către țările în curs de dezvoltare conduse atunci de India. Însă, în acordurile comerciale bilaterale, există o diferență, există astfel de acorduri. Prin aceste acorduri, noi acordăm preferințe pe care nimeni altcineva nu le poate oferi noi acordăm accesul la o piață cu 500 de milioane de locuitori cu putere mare de cumpărare. Asta trebuie să fie în schimbul a ceva. Plus, mai avem uh, un articol al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene care spune că Uniunea Europeană trebuie să respecte obiectivele de politică externă ale Uniunii, inclusiv dezvoltarea durabilă. Acum, înainte să începem dezbaterea, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Doamna Monica Hensey. Deci, Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Moreira, stimați deputați, pentru această ocazie de a vorbi în fața acestei comisii în cadrul acestui audieri și a aborda și poziția UE vis-a-vis de tratate de investiții și acorduri de liber schimb și de a reacționa și la câteva din observațiile făcute de vorbitorii de astăzi. Aș dori să mulțumesc foarte mult de OIM pentru lucrările lor și studiul util pe care l-au prezentat. Am participat de asemenea și la o conferință organizată de ei, unde a existat o dezbatere sănătoasă în ceea ce vor privește abordările comune, pe măsură ce încercăm și noi să ne îmbunătățim practicile. Aș dori să mă refer la trei lucruri astăzi. În primul rând, aș dori să subliniez încă o dată elementele cheie ale abordării privind uh, dezvoltarea roabilă nouă generație de acorduri de liber schimb. Apoi aș dori să mă refer la lecțiile învățate din, uh, de pe urma implementării timpurii Știm că sunt uh, concluzii limitate, dar totuși există câteva uh, acorduri care sunt în vigoare și apoi aș dori să mă refer puțin și la soluționarea litigiilor pentru că se pare că este cea mai controversată temă discutată astăzi. Permiteți-mi să încep cu prima. Atunci când este vorba de dezvoltarea de politici, așa cum am spus înainte, în cadrul strategiei globale a Comisiei Europene ne-am implicat în, nou, în elaborarea unei noi generații de acorduri de liber schimb cu prevederi care să includă și dezvoltarea durabilă. Și cred că putem fi mândri de uh, palmaresul nostru pentru că am negociat în Corea, Columbia, Peru, America Centrală și Ucraina și recent Singapore astfel de prevederi și negociem de asemenea sistematic Vietnam, Thailanda, Japonia, țările vecine, dar iar mai recent Canada și Statele Unite astfel de prevederi. Chiar dacă aceste acorduri nu folosesc un anume model uh, standard al um, UE, pentru că nu există așa ceva, um, Totuși, sublinăm toate aceste acorduri nevoia de a uh, include mediul și condițiile sociale, condițiile de muncă în dezvoltarea durabilă. Este o cerință care emană și din tratatul de la Lisabona și trebuie să subliniem acest uh, lucru atunci când vorbim de acordul de liber schimb și dezvoltare durabilă. În al doilea rând, poate cea mai importantă parte din ceea ce facem se referă la angajamente obligatorii din partea părților de a implementa în legislație și în practică toate uh, principiile fundamentale ale convențiilor uh, OIM. Nu se regăsesc astfel de previzii în acorduri americane sau nord-americane și de aceea cred că noi creștem uh, stacheta, ridicăm stacheta în uh, arena internațională Poate că acesta este standardul de aur atunci când este vorba de nivel de obligații în tratate internaționale. Cred că articolul fundamental prin care susținerea noastră generală către um, o dezvoltare acordul multilateral este cel mai bine reflectată. UE este un mare susținător al procesului OIM și prin angajamentele asumate poate am um, acordat impulsul acela uh, suplimentar necesar astfel încât părțile să se ocupe și de partea de implementare eficientă. Uh, dacă suntem întrebați de ce durează așa de mult negocierea capitolului cu privire la muncă, Uh, în speță cu Canada. Acest lucru se datorează faptului că Canada este pe prima, pentru prima dată în fața includerii unor obligații uh, OIM într-un acord comercial. Și sigur, a necesitat ceva timp să convingem partenerul canadian să adere la aceste standarde ridicate pe care le avem noi. Și cred că atunci vom putea vorbi de acest standard de aur. Un al treilea element din acordurile noastre se referă la dreptul de reglementare. S-a menționat în repetate rânduri atunci când s-a vorbit de protecția investițiilor, și vorbim aici și de menținerea unui nivel ridicat de protecția mediului și a um, condițiilor de muncă. Noi nu intenționăm să armonizăm aceste condiții, ci intenția e ca fiecare țară să poată stabili nivelul de protecție pe care îl consideră necesar. Sigur că mm, e important să impunem acest lucru și la nivel orizontal în legislație. Prin urmare, anumite uh, acorduri americane nu includ astfel de prevederi cu privire la mm, legislația muncii. Noi o facem. Apoi, uh, se vorbește și de nederogarea de la legislația națională pentru a evita un fel de uh, cursă spre cele mai proaste condiții. Apoi um, este nevoie de prevederi care să vizeze o monitorizare eficientă și aici trebuie să subliniez uh, rolul guvernelor, dar și a societății civile, pentru că există această părere greșită că uh, partea societatea civilă este implicată doar în partea de monitorizare, însă abordarea europeană include implicarea societății civile încă din uh, faza de consultare iar acesta constituie un mecanism mai puternic prin care societatea civilă se poate implica în continuu. Și cred că nu trebuie să așteptăm o reclamație pentru a aborda anumite probleme. Și acele rapoarte care au fost menționate anterior uh, vis-a-vis -vis de acordul din Corea, unde grupul consultativ al nostru a făcut o analiză în ceea ce privește munca forțată și dreptul la contracte colective de muncă. Și au făcut acest lucru pentru că Comitetul Guvernamental a solicitat acest lucru. Puteau să facă din proprie inițiativă, dar noi, la rândul nostru, am considerat că este un lucru important și cred că trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Și implementarea uh, se referă în special la aceste aspecte și și societatea civilă poate participa aici. Aș dori să mai subliniez că e adevărat că capitolul uh, de dezvoltare durabilă nu uh, este acoperit de prevederea generală cu privire la mecanismul de soluționare a disputelor. Însă nu se poate spune că nu există astfel de mecanisme în acordurile liber schimb ale UE. Um, e vorba de anumite proceduri dedicate care se bazează pe anumite sisteme de arbitraj independente și fiecare parte poate să supună soluționării acestor um, curți uh, de arbitraj independente anumite um, dispute și aceste paneluri de arbitraj pot uh, elabora niște rapoarte publice care sunt supuse analizei organismelor guvernamentale și ale societății civile. S-a spus anterior că, de fapt, în niciunul din cazuri nu s-au folosit sancțiuni. Nici noi nu avem încă suficiente date de implementare pentru că avem acorduri relativ acente, recente. Sper însă că OIM va continua să studieze în continuare aceste lucruri și să reflecte mai multe lecții de învățat. De ce trebuie să includem acest mecanism de soluționare a disputelor? Din mai multe motive. Pentru că Prevederile de mediu și uh, sociale sunt de natură calitative și considerăm că, de asemenea, și analiza societății civile și transparența pot avea un rol important. Un alt element atunci când vorbim de țări în curs de dezvoltare, deseori nu e vorba de lipsa de voință, ci de lipsa de capacitate și o abordare bazată pe stimulente, cred că poate aduce rezultate mai bune. Permiteți-mi acum să mă refer la cel de-al treilea element a scurtei mele intervenții, lecții învățate până acum. Am să încep în a reacționa la prezentarea colegei de la OIM în ceea ce privește impactul prenegociere. Ce impact avem înainte de semnarea unui acord? și mă voi concentra mai mult pe abordarea vis-a-vis de Canada și SUA. Însă trebuie totuși spus că și negocierile noastre au avut un impact destul de mare asupra unor uh, state care au ratificat diferite acorduri internaționale, amendamentul Gaberone la Convenția CITAS, CETAS. În hmm, cursul negocierilor din Georgia am implicat uh, OIM pentru a aborda o serie de chestiuni și chiar și Canada a ratificat recent o convenție OIM cu privire la munca forțată. N-aș spune neapărat că se datorează numai negocierilor cu UE, dar aceste chestiuni au fost discutate și există un capitol ambițios unde hmm, s-a văzut uh, s-au văzut aceste roade. În ceea ce privește implementarea, acordul cu Corea este până acum cel mai bun exemplu pe care îl avem. În opinia mea, am stabilit mecanisme robuste în ceea ce privește societatea civilă. Sigur că acceptăm critica acum că ar trebui îmbunătățită în continuare îmbunătățit echilibrul reprezentării societății civile în acest grup consultativ național, Președintele intervine rugând vorbitoarea să se exprime mai succint. Și am apreciat așadar un, câteva din elementele pozitive exprimate de dumneavoastră, de asemenea am notat criticile. Sper că vom putea continua în continuare cu societatea civilă în strânsă colaborare și aș încheia cu o idee menționată anterior. Într-adevăr, a ajuns în atenția noastră faptul că partea coreeană nu a fost foarte activă în dialogul cu OIM, semna, lucru semnalat de societatea civilă. Și dacă vă uitați la conclu- concluziile agreate între cei doi președinți a Comitetului de Guvernare, acest lucru arată un mare angajament. Și iată că astfel se poate consolida și uh, activitatea OIM și um, îmbunătățirea drepturilor muncitorilor. Mulțumesc foarte mult! Nu vreau să reacționez pe fond la ceea ce ați spus, dar un lucru mi-a tras atenția. Cred că este exagerat. Spuneți că nicio clauză de derogare nu este aplicabilă. Eu cred că Uh, se poate spune că e obligatorie, dar aplicabilă? Cum, dacă nu sunt sancțiuni? Și asta în cazul unor încălcări uh, ale prevederilor tratatelor. Um, I think I tried to explain what would happen. Cred că am încercat să explic ce s-ar întâmpla dacă o parte ar um, fi încălcat una din procedurile agreate și măsurile care pot fi luate prin intermediul acestor paneluri și comitete. Nu cred că sancțiunile sunt um, <clears throat> singurele măsuri care pot fi luate. Poate s-au schimbat lucrurile, dar pe vremea când am studiat eu uh, dreptul, situația era altfel. Deschid acum dezbaterea domnul Paul Murphy. Uh, mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au avut expuneri. O chestiune uh, a ieșit cât se poate de clar și temerile mele nu au fost uh, înlăturate de către Comisie este această disparitate între investitori, drepturile lor și capacitatea de a-și impune drepturile și cei care sunt afectați de faptul că dreptul lor la muncă și condițiile de mediu sunt diminuate, de fapt, pentru că Sigur că poate fi vorba de un investitor, de o mare corporație, să se adreseze unei curs de arbitraj Eh, și eh, să fie vorba despre eh, amenzi sau de sume de sute de milioane de euro pentru expropieri indirecte. Da, eu cred că nu putem face comparații între părțile private care sunt afectate în drepturile lor uniunile sindicale nu uh, pot să um, acționeze în aceste curs de arbitraj pe picior de egalitate. Și de asemenea o chestiune care a fost uh, prezentată mai ales de contribuția lui Judith. Putem spune că tratatul de la Lisabona prevede că lucrurile pot fi negociate, fac parte din mandatul negociatorilor. Dar când este vorba despre acorduri privind aspectele de muncă, există încă uh, o mare diferență între vorbe și realitate. Și m-ar interesa să aud din partea reprezentanților de la OIM M, dacă există exemple în ce privește acordurile, da, dacă au fost necesare sau impus uh, sancțiuni, dacă ele au fost uh, aplicate, pentru că mie mi se pare că nu există obligativitatea ca uh, uh, ele să poată fi aplicate. Și uh, și Carsten spunea că nu este datoria lumii afacerilor să decidă în ce privește legislația privind condițiile de muncă este rolul statului. Sigur, este corect. Este însă ironic pentru că eh, de fapt cei de la Business Europe eh, fac eh, lobby poate pentru niște prevederi minime de legislație în acest domeniu. Mă mai interesează și clauzele legate de uh, responsabilitatea investitorilor. Investitorii din Europa, de pildă, sunt uh, responsabili uh, atunci când trebuie să respecte prevederile legate de o dezvoltare durabilă de pildă și dacă nu fac acest lucru, uh, cum pot să fie uh, sancționați. Iar acum Francisca Keller din partea verzilor. Mulțumesc tuturor experților care ne-au făcut astăzi prezentările lor. Cred că este foarte important să discutăm aceste aspecte în comisia noastră pe probleme comerciale, iar standardele sociale și de mediu sunt esențiale dacă noi ne dorim uh, un comerț echitabil și care să corespundă și prevederilor tratatului de la Lisabona. Iar dacă uh, ne avem capitole uh, privind dezvoltarea durabilă, sigur că este important, dar, dar dacă nu dispunem de vreun mecanism de implementare a acestor prevederi, și care să ne permită uh, să analizăm conformitatea, respectarea acordurilor președintele, este o diferență între ideea de obligatoriu și uh, alte uh, prevederi care să, sper că nu poate fi încălcat ceva. Da cuvântul binding înseamnă de fapt că ceva este obligatoriu. Dar dacă este ceva obligatoriu și în același timp nu poți să exerciți niciun fel de control asupra partenerului sau să-l obligi să respecte ceva, la ce îți folosește dacă prevederea este obligatorie și ea nu este respectată? nu este doar o chestiune juridică, este și o chestiune de abordare politică până la urmă. O altă chestiune, și poate că experții noștri se vor referi la asta, m-ar interesa să știu ce gândiți dumneavoastră în clipa de față. Avem um, acord cu Corea, există o um, analiză la doi ani odată și Um, în ce privește standardele sociale de muncă și de mediu, uh, cred că merită să fie analizate în mod deosebit și aș vrea să știu dacă cei de la OIM cred că instrumentele de preratificare ca cele pe care le folosesc Statele Unite ar putea să fie mai eficiente decât abordarea Comisiei. Pentru că uh, m-ar interesa să știu și un asemenea punct de vedere și am și o întrebare Uh, reprezentantului lumii afacerilor. Da, v-aș ruga să mă... Dacă spuneți, companiile trebuie să respecte legea, pe bun, în cazul acesta, uh, eu cred că uh, și aceste contracte ar trebui să fie tratate ca un fel de lege care trebuie să fie respectată. Avem mai puțin de 10 minute la dispoziție și trebuie să dau cuvânt și oaspeților noștri. Voi avea o mm. intervenție foarte scurtă, pentru că și întrebările mele, într-un fel, sunt înrudate, înrudite cu cele care s-a spus. Eu am însă o întrebare. Dacă am lua exemplul Chevron versus Ecuador și am avea negocieri cu Ecuadorul, ar trebui să vedem ce stă în spatele posibilității ca o asemenea mare întreprindere să uh, poate să ceară investiții um, um, pentru că um, să ceară despăgubiri pentru că s-ar fi exercitat o presiune din partea autorităților din Ecuador. Pentru că trebuie să vă gândiți că a existat și o demonstrație la aeroportul din uh, Bruxelles, spunând că uh, Chevron eh, deja controlează teritoriul nostru și apa noastră. Deci eh, se află în mâinile Chevron deja. Ce vreau eu să spun? Eh, toate aceste prevederi până la urmă trebuie să fie văzute și în perspectiva deciziei politice din acest țări și aș vrea ca experții noștri să ne explice uh, cum putem noi să tratăm aceste uh, spații care în toate acordurile noastre sunt un fel de zonă gri. Să ne gândim uh, la cei care sunt uh, afectați de uh, acțiunile economice ale marilor companii. Bun. Ari, foarte scurt, te rog. Mulțumesc tuturor uh, experților care au intervenit. Este o dezbatere cu siguranță utilă. Am, uh, într-un fel, sentimentul că există un contrast frapant între uh, puterea unei instituții internaționale, cum este Organizația Mondială a Comerțului, și Uh, faptul că celelalte, OIM-ul, uh, OMS-ul, uh, nudul UNESCO, care se ocupă de problemele culturale, Organizația Mondială a Comerțului, sunt mai degrabă slabe. Pentru că, de fapt, Organizația Mondială a Comerțului are și o putere de constrângere există uh, și un adevărat tribunal atunci când regulile liberului schimb au fost încălcate, poate să uh, dea amenzi uh, usturătoare, inclusiv unor giganți americani din lumea digitală, de pildă. Deci, există deci uh, un dezechilibru între diversele organisme mondiale. OMC-ul are posibilitatea să sancționeze uh, contravenienții, dar toate celelalte organizații mondiale nu au posibilitatea să o facă. Deci uh, pot stigmatiza, pot critica, pot da un exemplu cum spunea și prietenul nostru de la Business Europe. Da, este acel mit european de exemplaritate. Noi ne adresăm bunei voințe, moralei, eticii și generozității partenerilor, dar asta nu este suficient. Deci problema cu care suntem confruntați și noi încercăm să uh, progresăm din acest punct de vedere este nevoia de a reechilibra sistemul. Trebuie să facem acest lucru și uh, uh, uh, nu este nevoia de uh, a uh, cere Organizației Mondiale a Comerțului să trateze diferit eh, problemele eh, comerciale și cele de mediu înconjurător. Ehm, eu simt acest dezechilibru și în acordurile bilaterale noi parțial putem remedia acest lucru de, în relația cu uh, Columbia, cu Peru am instituit o comisie de deputați ai Parlamentului European pentru a verifica dacă sunt respectate normele comerciale, de mediu și sociale care sunt prevăzute în acest acord. Bun, voi încheia aici. Deci, dincolo de bila, raportul bilateral, problema se pune totuși în integralitatea sa și trebuie analizată la acel nivel. Martin. Da, voi avea o intervenție foarte scurtă, trei chestiuni scurte. Aș vrea să nu fac un comentariu, dar uh, când vom încheia acordul cu Canada, nu vom avea vreun mecanism eficient pentru a uh, vedea dacă în uh, probleme de mediu Canada își respectă angajamentele. Pe de altă parte, sigur că Canada poate să ne uh, uh, tragă pe noi în fața uh, unor uh, organisme internaționale, de pildă în problema focilor. Și uh, uh, Aș mai avea și alte două întrebări, una poate pentru dumneavoastră, domnule președinte, pentru că uh, ați fi în măsură decât alții să răspundeți la această întrebare. De ce uh, faceți această diferențiere între binding și enforceable? Oare uh, va face parte din soft law în relația noastră cu state terțe? Pentru că pot uh, fi exploatată această semnătură pe care guvernele și-o pun pe acorduri internaționale. În al doilea rând, și poate o întrebare care este adresată mai degrabă Comisiei, sunt foarte îngrijorat în legătură cu modul în care am pornit noi în relația cu Corea, iar în ce privește acordul, eu cred că rolul Uniunii Europene este slăbit, inclusiv al societății civile este slăbit cum credeți că am putea să consolidăm aceste organisme de monitorizare prin baza precederilor din uh, acordul de liber schimb? Mulțumesc. Dați-mi voie să fiu ultimul vorbitor și să fac două observații trebuie să fim uh, fair play față de sistemul Uniunii Europene, să nu uităm clauza, uh, clauza legată de drepturile omului. Ne interesează standardele europene și clauza privind drepturile omului. Este o prevedere serioasă, creează obligații și nu poate fi încălcată această clauză. Iar această clauză, de fapt, include și drepturile uh, Um, legate de muncă, pentru că munca ține până la urmă de uh, drepturile umane. Iar clauza privind uh, condițiile de muncă, de fapt se referă la prevederile Organizației Internaționale a Muncii, dar clauza privind drepturile omului trece dincolo de aceste standarde și acea clauză. Deci să fim totuși fair play față de sistemul european, să nu uităm această clauză privind drepturile omului și faptul că nu poate fi încălcată pentru că uh, Uh, îi permite Uniunii Europene atunci când se încalcă această clauză, inclusiv drepturile la muncă, deci îi permite Uniunii Europene să suspende uh, sau să uh, renunțe la respectivul acord. În al doilea rând, eu nu sunt de acord cu afirmația care uh, se găsește în studiul privind de la OIM că uh, uh, ar fi vorba de soft law în ce privește standardele noastre de muncă, este hard law. Este clar că există um, obligații de respectare și sunt de acord cu Comisia că există uh, un mecanism. Acel grup de experți trebuie să analizeze situația, să judece în legătură cu această situație. Și, uh, sigur, decizia finală uh, se concretizează într-o recomandare pe care partenerul trebuie să o respecte. Acestea fiind zise, Dați-mi voie să dau cuvântul experților noștri în ordinea în care au intervenit din partea Organizației Internaționale a Muncii. Patru minute. Chair, and thanks for... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru întrebările foarte interesante. O să încerc să răspund în ordinea în care au fost adresate și uh, o să închei, sigur, cu observațiile președintelui. În ce privește acordurile comerciale care sunt uh, disponibile, încheiate de alte părți terțe, ca exemplu de bune practici în ce privește astfel de sancțiuni, cred că actualmente avem 24 de astfel de acorduri încheiate de SUA și Canada. Aceste Acorduri sunt cu Corea, Columbia și Peru, printre altele. Dintre acestea, doar una din cele trei țări are dispoziții referitoare la protecția lucrătorilor. Sunt, de asemenea, mecanisme de sancționare, mecanisme de soluționarea conflictelor în cazul încălcărilor. Deci, ele există. Ce interesant de subliniat este că există un acord al UE, un acord comercial care care conține dispoziții sociale însoțite de sancțiuni și anume un um, acord al Marii Britanii. Deci există un astfel de capitol care este însoțit de obligații. Sancțiunile comerciale sunt excluse, dar există alte măsuri ce sunt avute în vedere. Asta pentru capitolul uh, general referitor la muncă. Dr. Lauren Bartson, un expert, a arătat că în capitolul de investiții al acordului cu forum există discuții suplimentare prin care statul trebuie să se asigure că investitorii respectă standardele cheie din domeniul muncii, așa cum au fost um, formulate de OIM. Și mai sunt și uh, sancțiuni comerciale. Deci avem, iată, o clauză într-un acord comercial dintr-o țară a Uniunii Europene în care avem așa ceva. Din păcate, acest lucru nu s-a repetat în alte acorduri comerciale ale Uniunii Europene. Și acum, în ce privește eficiența sancțiunilor în cazul conflictelor de muncă, aici m-aș referi la cazul Guatemalei. Guatemala și SUA au încheiat un acord de liber schimb foarte interesant și uh, aici uh, sindicatele au fost implicate și um, ambele părți ne-au spus că probabil reclamațiile n-ar fi avut mare efect dacă nu ar fi existat măcar amenințarea unor sancțiuni ca ipoteză. Deci nu că s-ar fi aplicat neapărat acele sancțiuni, dar posibilitatea ca ele să fie aplicate era un factor de descurajare suficient. Asta a fost pentru Guatemala. În ce privește efectul sau consecințele ce pot apărea în perioada de dinainte de ratificare, văd că mai am câteva zeci secunde, am spus că nu avem dovezi decât pentru SUA. Am văzut că această etapă de negociere este cea mai puternică pentru că acolo pot apărea schimbări în legislație. Mi se pare că această etapă trebuie analizată mai în detaliu, trebuie folosită și eventual instituționalizată în negocierile viitoare. Și dacă îmi permiteți o scurtă remarcă suplimentară, președintele intervine. Au trecut patru minute, îmi pare rău. Nu, foarte repede. În studiul nostru arătăm că, da, într-adevăr, dispozițiile sociale sunt uh, obligatorii, dar nu aplicabile. Vreau să mă refer la alte mecanisme. Am putea eventual să ne raportăm la articolul 37 din acord să aplicăm mecanismul de soluționare a conflictelor prevăzut de OIM. Președintele, mulțumesc. În continuare are cuvântul Catherine Gordon. Foarte pe scurt vreau să răspund la întrebarea Ecuador versus Chevron. Contextul acestui litigiu este foarte tulbure pentru că Um, proiectul uh, a adus la uh, dispute de mediu și e un proiect uh, care nu e foarte recent. Deci e un context tulbure, dar e un exemplu perfect de cum se desfășoară un conflict, un litigiu între stat și investitor și care sunt consecințele și tensiunile pe care le creează. Trebuie să ne gândim foarte atent la toate aceste probleme, pentru că nu cred că în cazul Chevron Ecuador putem noi să intervenim, să facem ceva, dar e într-adevăr o problemă gravă. Președintele, mulțumesc. Judith. Da, mulțumesc. Nu am primit uh, întrebări sau uh, pus însă comentarii la care m-aș putea referi. Cred că testul major pentru abordarea UE ar trebui să fie următorul. Nici UE, nici SUA, nici Canada n-au o practică perfectă. Ciudeș, nici nu există perfecțiune pe lumea asta. Da, dar poate ar fi bine să găsim cele mai bune elemente din fiecare. Uh, Trebuie să existe un mecanism de descurajare, un mecanism prin care să se aplice sancțiuni. Dar dacă ne uităm la acordul cu Corea, la capitolul de dezvoltare durabilă, vedem că guvernul corean a eliminat dreptul de asociere pentru sindicatele din învățământ din Corea. Ei, ăsta este testul nostru, să vedem dacă dispozițiile pe care noi le dorim vor fi și puse în aplicare. Al doilea comentariu ar fi cu referire la ce a spus dumneavoastră, domnule președinte, v-ați referit la clauza privind drepturile omului în acordul cu Columbia-Peru. Eu aș spune că e foarte greu să influențăm ceva aici, pentru că există un întreg proces prin care trebuie trecut. E foarte greu să suspenzi un acord comercial pe baza unei clauze de respectare a drepturilor omului. Dacă ne uităm la SUA, vedem că Congresul American a primit recent un raport cu privire la acordul cu Columbia și există un plan de acțiune pentru Columbia, un um, plan de acțiune la nivel social care se vede clar că a eșuat. Ar fi foarte interesant dacă am putea să ne coordonăm mai bine, să vedem uh, fiecare țară ce probleme are. Guatemala, Columbia, Peru, Corea. Să vedem dacă planurile de acțiune în domeniul social acolo funcționează și cum le putem îmbunătăți. În Parlament știu că există o comisie, o delegație pentru Columbia-Peru, în Congresul American iarăși se fac rapoarte către amândouă. două din câte știu, în Columbia lucrurile nu s-au îmbunătățit. Dacă vrem să fim credibili în abordarea noastră, poate ar fi bine să colaborăm. Poate că ar fi bine ca aceste organe de monitorizare și de implementare să colaboreze, să lucreze mână în mână pe teren. Discuția aceasta teoretică de uh, delimitarea conceptelor, ce e obligatoriu, ce e aplicabil, până la urmă nu duce la rezultate concrete. Ce vrem este să sprijinim drepturile lucrătorilor în viața reală. Președintele, da, asta vrem și noi. Judith, pentru a garanta aplicarea unei legislații, amenințarea cu sancțiuni este absolut necesară. Ultimul vorbitor, domnul Danul. Da, două observații. Mai întâi, uh, soluționarea conflictelor stat-investitori. Vreau să spun clar că e vorba despre o compensare, despre o despăgubire acordată atunci când una dintre părțile la acordul bilateral nu își respectă obligațiile. Expropierile sunt cel mai bun exemplu. Și e bine să existe mecanisme de soluționare a conflictelor. Poate investitorul nu e dispus să meargă la un tribunal din țara gazdă pentru că nu are încredere. Eu cred că nu e vorba de slăbirea sau de punerea la îndoială a autonomiei uh, statului partener nu punem la îndoială legislația sa. Nu ăsta e obiectivul. Și în al doilea rând, ar trebui oare ca responsabilitatea socială să fie obligatorie pentru companii și ele să și ea să fie prevăzută explicit în acordurile de liber schimb? Nu. Cred că ar trebui să fie ceva cu caracter facultativ. Pentru că companiile acestea sunt un partener comercial care se obligă să respecte legea. Noi credem că abordarea facultativă este mult mai bună decât cea obligatorie. Multe IMM-uri doresc să se lanseze pe plan internațional și, dacă vor, ar putea să aplice această responsabilitate. Mulțumesc. Președintele, Comisia, am o întrebare pentru dumneavoastră, un test de coerență La SGP am aplicat aceleași standarde și angajamente sociale. Sunt ele aplicabile? De ce întreb? Există aplicabilitate posibilă la acordurile comerciale bilaterale? E vorba de același standard de până la urmă. Dacă o țară beneficiază de pe urma unui astfel de acord de preferințe unilaterale atunci când încalcă un, un standard sau o normă, este sancționată. În schimb, într-un acord de liber schimb, dacă se face vinovată de încălcări, nu este sancționată, e ca și cum ar fi exonerată de acea obligație. Ce putem face ca să transferăm același regim de la acordurile bilaterale la acordurile de liber schimb. Ce putem face pentru a garanta aplicabilitatea? Comisia, vă rog. <laughs> Uh, thank you, Professor Moreira. Mulțumesc, domnule profesor Moreira. Voi începe prin a răspunde întrebărilor deputaților și apoi voi trece la întrebarea noastră care e dificilă ce privește soluționarea litigiilor dintre stat și investitori, s-au mai ținut discuții în această comisie. Dezvoltarea durabilă e un capitol orizontal care se aplică tuturor celorlalte capitole din acordul, de, din acordul comercial, inclusiv investițiilor. Chiar dacă dispozițiile sociale și de mediu nu sunt menționate explicit într-un capitol, ele nu trebuie înțelese ca fiind excluse. În ce privește responsabilitatea socială a companiilor, trebuie să știm despre ce vorbim. Noi înțelegem această responsabilitate socială în felul următor. Nu ești o companie responsabilă dacă nu respecti în primul rând și în primul rând legislația națională, care este obligatorie. Nu asta e problema. Problema este că uneori companiile pot hotărâ să facă eforturi suplimentare, Asta este ce dorim să încurajăm. Tocmai de aceea există atât de multe procese internaționale, de pildă la OCDE. Acolo încercăm să definim orientări și uh, coduri de conduită pentru a stimula și alte eforturi din partea companiilor să-și ia angajamente suplimentare față de cele din oficiu. Responsabilitatea socială a companiilor este tot mai des în atenția noastră și o includem în acorduri. Dacă vă uitați la acordul cu Singapore, vedeți că avem o prevedere explicită legată de responsabilitatea socială a companiilor. Ceea ce nu avem uh, atât de explicit în acordul cu Corea. Președintele, vă rog să vă scurtați intervenția pentru că nu vreau să fiu acuzat de tratament preferențial pentru comisie. Cu privire la rolul tot mai scăzut al societății civile, aș vrea să spun că, din potrivă, rolul său este consolidat, pentru că acum vorbim despre forum al societății civile, un forum deschis tuturor celor care doresc să participe. E adevărat că participarea este limitată la cele două grupuri consultative interne. Nu se știe întotdeauna cu exactitate cine poate participa, dar am crescut responsabilitatea promovând acel um, forum deschis al societății civile. Domnule Moreira, îmi pare bine că v-ați referit la terminologia folosită de raportul OIM. Cred că pe fond, raportul e bun, dar să spui că abordarea Uniunii Europene este o abordare de promovare nu e suficientă. Noi considerăm că o abordare bazată pe angajamente este mult mai potrivită. În ce privește comentariul CES cu privire la nevoia de a colabora mai mult cu alte țări dezvoltate, cu SUA în acest caz, da, sunt perfect de acord. Avem ocazie foarte bună, mai ales acum că negociem un astfel de tratat. Dar uh, și dacă nu l-am negociat, cred că oricum ar trebui să ne intensificăm eforturile de cooperare cu alte țări. Nu avem nevoie de un acord de liber schimb pentru a face acest lucru, dar avem o ocazie de a face prin acest acord. Și în ce privește SGP, trebuie să existe o diferență, o distinție între un instrument care dă stimulante speciale unei țări, un tarif preferențial dacă respecte condiții de mediu și condiții sociale. E acordul acelei țări un tratament special pe care poți să-l retragi. Nu este același lucru ca o sancțiune dintr-un acord reciproc. Sunt două instrumente de natură foarte diferite și nu le putem compara așa. Dar știu că veți discuta și despre SGP și poate atunci o să aveți mai multe întrebări. Mulțumesc. Can be compared. Președintele, eu cred că pot fi comparate pentru că se aplică aceleiași țări. Țara respectivă poate să aleagă și nu mai, uh, nu mai e lăsată să-și aleagă regimul care îi convine mai mult. Dar, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Terminologia folosită de studiul OIM nu este corectă. Vorbim de obligații, de reglementări obligatorii în UE, iar OIM nu recunoaște acest lucru, această natură a obligațiilor. Mulțumesc tuturor pentru contribuția la această dezbatere excelentă. Cred că am reușit să aducem în discuție multe uh, teme interesante. Mulțumesc încă o dată tuturor! În continuare, avem un punct de zi ce va fi discutat cu ușile închise, deci o să vă rog pe toți care nu au dreptul să rămână să părăsească sala.